prima lectură privind directiva, privind cerințele tehnice pentru uh, navele de navigație internă, regulamentul privind statisticile comunitare uh, pentru comerțul exterior în ceea ce privește mm, actele delegate și de executare ale Comisiei. Și titlurile vor fi uh, menționate în procesul verbal al acestei ședințe. Termenul de trei luni care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe mâine, 22 iunie 2016.